regulament, fotoliul acestui deputat rămâne liber începând de astăzi, 7 octombrie 2009. Conferința președinților a prezentat o propunere pentru numirea membrilor pentru Comitetul Special pentru Criză Economică și Financiară. Această listă se află pe pagina web la ședințe în direct și termenul pentru prezentarea amendamentelor este mâine, joi, până la ora 9 dimineața și votul va avea loc la ora 11. În conformitate cu ordinea de zi, trecem la raportul Renate Weber în legătură cu prevenirea și soluționarea conflictelor de